Bună ziua tuturor, bine ați venit la această conferință de presă referitoare la reintroducerea controalelor la frontierele interne în zona Schengen. Am să dau imediat cuvântul doamnei raportor Renate Weber. Vă rog, doamnă Weber. Thank you very much for your presence. I will... Mulțumesc mult pentru prezență. Am să vorbesc mai întâi în limba engleză dar vă rog să îmi puneți întrebările în română, dacă doriți, și în franceză și în spaniolă, pentru că înțeleg și spaniolă. Am avut un vot foarte important astăzi la Comisia Libe. A fost vorba de votarea raportului redactat de mine și consider că votul acesta a fost foarte important deoarece consider că Libe transmite astfel un mesaj foarte limpede uh, referitor la poziția membrilor Parlamentului față de uh, păstrarea și ocrotirea acquis Schengen. Cu siguranță că dorim să păstrăm ceea ce s-a realizat până acum în zona Schengen. Nu suntem de acord cu circumstanțele suplimentare pentru reintroducerea reintroducerea controlelor la frontieră. Credem că astfel de măsuri mm, nu reprezintă o amenințare față de uh, siguranța națională care să permită sau să justifice reintroducerea controlelor la frontieră. Până acum am obținut ca acestea să se reintroducă numai în situațiile în care siguranța națională uh, sau politicile publice ale unui stat sau ale unei regiuni fără control la frontiere sunt amenințate. Însă, în astfel de circumstanțe, inovația acestui raport susținut de Comisia Libe este aceea că, înainte de a lua decizia, statul membru trebuie să consulte Comisia Europeană și alte state membre afectate. Așadar, acesta este un prim pas în direcția unei abordări comunitare și, după părerea mea, astfel de noi prevederi legale se aseamănă cu cele din 2011 din cazul uh, danez sau francez, însă ce s-a întâmplat atunci nu va mai fi posibil pe viitor pentru că, înainte de a lua o astfel de decizie radicală, statele membre ar fi obligate să consulte Comisia Europeană sau celelalte state membre. Un alt lucru din raport se referă la capacitatea statelor de a-și controla frontierele externe în astfel de situații, atunci când Comisia realizează o analiză extinsă și după aceea arată că se prezintă deficiențe grave la frontierele externe și dacă aceste deficiențe grave reprezintă o amenințare pentru siguranța națională a zonei Schengen, după consultarea statelor membre și după ce este informat Parlamentul, Comisia poate să decidă dacă este cazul să se reintroducă controlele la frontierele interne sau nu. Dacă se ia o astfel de decizie de către comisie, ea uh, durează, se ia numai pe o durată de șase luni, statul respectiv este obligat să-și rezolve problemele de la frontieră. Această decizie poate fi prelungită de încă trei ori însă nu poate să depășească în total 24 de luni. Tot noutatea în această situație este că decizia aparține Comisiei Europene. Cred că astăzi avem un mandat foarte clar ca eu să pot negocia cu Consiliul. Uh, și trebuie să vă spun că timp de mai multe luni Consiliul m-a susținut pentru că cunoștea raportul și a susținut statele individuale cu care am discutat. Eu m-au susținut și președinția daneză m-a susținut, dar știu că acum la Consiliu s-a cam schimbat atitudinea nu vor să modifice situația actuală, dar doresc să mai adauge niște posibilități pentru introducerea controalelor, la frontieră, iar eu cu mandatul primit nu le voi putea accepta, nu vom putea accepta așa ceva noi, Parlamentul European. Votul de astăzi contrazice foarte mult scrisoarea trimisă acum câteva zile de către ministrii din Franța și din Germania, ministrii de interne, pentru că, uh, de fapt, în raport uh, s-a adoptat exact opusul celor spuse în scrisoare. Și când vor discuta mâine, vor trebui să țină și ei cont de poziția Parlamentului, deoarece ne aflăm în cadrul codeciziei. Dacă aveți întrebări... So are there any questions? Are cineva vreo întrebare pe această temă? Vă rog. Um, Porto Carrero for uh, Lviv L'Express, Belgian magazine. Din partea L'Express Belgia. a citat câteva exemple în 2000, din 2011, dar uh, aveți cunoștință de faptul că acum uh, guvernul olandez care tocmai a căzut a stabilit un fel de cadru la frontieră cu Germania și cu Belgia. Știu, uh, comisia examinează situația, dacă e sau nu compatibil cu Schengen. Răspuns, sigur. Mm, țările de jos au reprezentat o grijorare pentru noi și în acest moment noi așteptăm reacția Comisiei care va trebui să întocmească un raport în legătură cu informațiile pe care le-a colectat acum câteva săptămâni. Avem de asemenea și o decizie în grupul nostru ALDE Mm, ca o delegație a grupului să viziteze acele frontiere cu camerele la vederi, dar acum că a căzut guvernul, nu știu dacă mai este de actualitate, pentru că uh, dar în orice caz comisia trebuie să informeze Parlamentul în legătură cu rezultatul propriei sale anchete și s-au exprimat destule îngrijorări uh, privitoare la aceste camere de luat vederi, care se consideră că nu își au uh, locul acolo. Dar așteptăm, după cum spunea raportul comisiei. Any other questions? Altă întrebări, vă rog. Tudor Marfagu, Romania News Agency. Uh, do you expect uh, in the Council to... Vă așteptați la Consiliu ca și alte țări în, af- în afară de Franța și Germania să susțină uh, poziția Parisului și a Berlinului privitoare la această scrisoare. Mulțumesc. Uh, well, first of all, I have to say that... Răspuns. În primul rând, vreau să spun că domnul ministru Westervele astăzi a avut o declarație publică spunând că scrisoarea trimisă de ministrul german de interne nu reflectă de fapt vederile guvernului german. Deci, în primul rând, consider că, iată, există o problemă acolo și, pe, din alte motive, știu că și guvernul spaniol și-a exprimat o opinie destul de contrară în legătură cu modificarea uh, codului Schengen. Dar uh, haideți să vedem ce se va întâmpla. Așteptăm uh, să vedem rezultatul alegerilor prezidențiale din Franța și apoi vom vedea, dar eu cred că uh, munca grea de-abia acum începe și va fi nevoie de ceva timp, deoarece știu că președinția daneză a stabilit uh, Schengenul ca fiind un punct prioritar pe agenda lor, dar privind calendarul, văd că după alegerile din Franța uh, vor mai avea la dispoziție doar câteva luni și probabil pentru orice fel de administrație va fi dificil să schimbe lucrurile uh, peste noapte. Dar uh, astăzi am putut să mă întâlnesc cu ministrul Cipriot pentru afaceri europene și am evocat aceeași întrebare. Este, dacă este o prioritate de top uh, și pentru Cipru? Bine, Cipru nu este în spațiul Schengen. Dar uh, fie că vor, fie că nu vor, acest subiect va apărea pe agenda pentru că este unul important. Să sperăm, să rămânem optimiști și să sperăm că până la urmă se vor schimba lucrurile la Consiliu și Consiliul va accepta decizia Parlamentului de azi. Thank you. Mulțumesc, vă rog. Da, am citit ce ați scris în legătură cu mecanismul pentru frontierele externe. Dată solicitați o decizie colectivă. În primul rând v-aș întreba aveți uh, o idee specifică în legătură cu, cu acest subiect Răspunsul cu deficiențele la frontierele externe este procedura de comitologie. Asta a adoptat Parlamentul și este unica situație în care, de fapt, și asta figurează în raport, uh, că Comisia, bazându-se pe procedura de comitologie, va lua decizie, dar după cum spuneam, după consultații, consultări foarte transparente cu statele membre și după ce va informa Parlamentul e într-adevăr un subiect uh, de care sunt conștientă. Știu că anumite state membre poate că unor state membre poate nu le convine, dar ajut, uh, adevărul este că dacă în continuu lăsăm statele membre să decidă, atunci uh, nu se vor putea schimba lucrurile. Asta, așa stau lucrurile la ora actuală și probabil că nu e uh, nici uh, corect ca ele să aibă probleme și tot ele să fie cele care să ia decizia. Nu, haideți să lăsăm arbitru să decide, adică comisia, pentru că ea este în poziția cea mai bună de a lua o decizie. Any other question? Alte întrebări? It seems it is not... Se pare că nu. Așadar, vă mulțumesc și uh, să aveți o seară bună.